Dear colleagues, let us start. Dragi colegi, haideți să începem. Welcome to this meeting of the Bun venit la această reuniune a Comisiei Jurii. Trecem la punctul numărul 1, adoptarea ordinii de zi. Vă informez că punctul 8 va fi discutat după punctul 26. Punctele 14, 23 și 25 se amână. Iar punctul 30 va fi discutat după punctul 12. Dacă cineva are ceva obiecta, de obiectat, văd că nu e cazul. Deci, uh, ordinea de zi se adoptă cu aceste modificări. Uh, Punctul numărul 2, comunicările președintelui. Aș dori să vă reamintesc ca atelierul nostru privitor la uh, reformarea regulamentului Bruxelles 2 va avea loc de la orele 15 la orele 18.30 deci mâine în această sală. Asta este singura mea comunicare. Deci trecem la punctul numărul 3, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 26 septembrie. Dacă nu se primește niște obiecție până la sfârșitul acestei reuniuni, uh, acest proces verbal uh, din, al reuniunii din 26 septembrie 2016 se consideră ca fiind adoptat. Continuăm cu punctul numărul 4, și anume uh, amendamentele, discutarea amendamentelor depuse la raportul privitor la normele de drept civil privind robotica. Are cuvânt doamna raportoare Adi Delvo. Mulțumesc, domnule președinte. So I have to say that Trebuie să spun că termenul pentru traducerea amendamentelor uh, a expirat astăzi la orele 12, deci nu am avut uh, timp, prea mult timp să examinez amendamentelor. Sunt 386 totuși de amendamente depuse și sunt uh, șase comisii care își dau avizul la acest raport. IMCO, ITRE și ENVI până în acest moment au adoptat avizele finale și alte trei comisii, și anume EMPL, LIBE și TRAN, vor vota în următoarele două săptămâni. Deci, va fi foarte interesant. Să trebuie să spun că toate comisiile au făcut o treabă foarte bună până acum și cred că e foarte important să le avem alături pentru că vrem să avem o imagine generală a dezvoltării viitoare a roboticii și inteligenței artificiale, însă va fi o provocare să evităm suprapunerile, pentru că aproximativ sau aproape toate comisiile și-au depășit propriile competențe. Sunt chestiuni legate de ocupare, cunoștințe, protecție datelor care sunt menționate în aproape fiecare aviz. Deci trebuie să colucrăm cu raportorii să vedem Mm, cum să evităm aceste suprapuneri. Foarte rapid, așa, am, amenda, am examinat amendamentele care au fost depuse în uh, comisia noastră și se pare că principalele uh, chestiuni pe care trebuie să discutăm în detaliu sunt responsabilitatea, asigurările, înființarea unei agenții europene pentru robotică și inteligență artificială, și pentru că aici uh, părerile sunt împărțite în legătură cu aceste subiecte, uh, eu am depus și eu anumite amendamente. Vreau doar să vă spun uh, ce anume vreau să subliniez, și anume principiul transparenței. Doresc mai ales să fie posibil să se reducă aportul uh, inteligenței artificiale pentru a avea o formă uh, comprensibilă de către oameni. cred că oamenii sunt speriați de ce se întâmplă și ce se va întâmpla pe viitor și uh, adesea nu înțelegem algoritmii care stau în spatele acestor mașini și cred că ar put, am putea introduce o obligație pentru dezvoltatori ca să explice în mod inteligibil ce anume pot face acești algoritmi și cum funcționează ei. Așadar, am depus un amendament spunând că Agenția Europeană pentru Robotică ar putea fi autoritatea responsabilă pentru uh, eliberarea unei uh, etichete, unui certificat de transparență și apoi cred că e necesar să cerem Comisiei Europene să facă o evaluare în detaliu a uh, regimului de responsabilitate care ar fi cel mai corespunzător. Principiul responsabilității stricte sau uh, abordarea managementului de risc. Pentru că în audiere am auzit foarte multe despre această abordare bazată pe gestionarea riscului și am putea avea o evaluare mai în detaliu înainte de a lua o hotărâre, să se aplice stricta responsabilitate sau uh, gestionarea riscului. Uh, vă reamintesc că stricta responsabilitate înseamnă Uh, că, că e cerută doar proba uh, prejudiciului și stabilirea unei legături cauzale între funcționarea proastă sau greșită a robotului și prejudiciul suferit și pe de altă parte abordarea bazată pe gestionarea riscului nu se uh, concentrează asupra persoanei care acționa cu neglijență, ci asupra persoanei care în anumite împrejurări poate minimiza riscurile și să uh, atenueze impactul negativ. Uh, deci acestea sunt amendamentele uh, pe care le-am depus. Următorii pași vor fi reuniunea coordonatorilor joi, 10 noiembrie, mai precis, și votul la Comisia Jurii e programat pe 28 noiembrie și sperăm că uh, se va vota în plen în sesiunea din ianuarie anul viitor. Și cu asta vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Mulțumesc. Acum, domnul uh, Pintu. Obrigado. E obrigado também. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei uh, colege Delvo. Vă mărturisesc că mm, am uh, niște dubii în legătură cu roboți și robotica. Asta încă de când am văzut uh, filmul lui Kubrick, Odiseea Spațială 2001. elimină Și e vorba despre situația aceea în care un robot elimină unul câte unul pe astronauți doar uh, pentru a pune stăpânire asupra unei stații spațiale. Dar ce mă preocupă pe mine mai mult astăzi nu e această uh, operă genială a lui Stanley Kubrick, în acest film, ci mă preocupă ceva mai real, ci așa numai chestia robotizării producției industriale, uh, robotizarea prestărilor de servicii, asta mă preocupă mai mult. Uh, mă rog, poate nu ne, ne aflăm în aceeași uh, situație ca la începutul Revoluției Industriale, când muncitorii se răsculau împotriva mașinilor cu aburi, robotizarea producției de textile. Însă, fapt este că un robot nu uh, trebuie să primească un salariu, deci nu va fi niciodată un consumator. Deci pentru mine va fi întotdeauna o amenințare serioasă la adresa economiei de piață. Pentru că e vorba de o economie care se confruntă aproape adesea cu crize ale supraproducției, deci incapacitatea piețelor de a absorbi tot ceea ce se produce. Așadar, odată cu robotizarea producției, problema se va agrava. Și mă întreb dacă am reflectat în deajuns uh, asupra acestei probleme în abordarea noastră. Eu nu sunt îngrijorat de, de ce se întâmplă. Uh, va fi dificil, cred eu, uh, să vedem ce se, să, să, să rezolvăm chestiunile astea care va, vor apărea pe viitor. Spuneam, mă, mă îngrijorează tot ce se întâmplă cu, cu robotizarea. Pentru că uh, robotizarea într-adevăr, pot să spun că fascinează pe unii, într-adevăr. Sunt lucruri noi, sunt lucruri foarte interesante, însă dacă producția industrială va fi robotizată, dacă metodele de calcul și așa mai departe vor fi robotizate, eu mă întreb, până nu cumva toate acestea vor face ca oamenii să ajungă într-o poziție subalternă. Va fi poate o criză în care oamenii vor fi principale victime. Mulțumesc! Uh, nu am mai cerut nimeni cuvântul. Ba da, domnul Anderson. Vă rog. Vă rog. Thank you. Uh, Mulțumesc. Încă n-am citit uh, toate amendamentele. S-am depus 25 de amendamente și cred că sunt de calitate, însă nu le voi menționa pe toate aici, ci aș spune doar ceva uh, despre cele care cred eu sunt cele mai importante. Mai întâi, atunci când ceva nu funcționează bine, poate fi foarte util să avem acces la uh, codul sursă, să aflăm ce anume, uh, care e problema și să o prevenim să mai apară pe viitor. Și trebuie să ne asigurăm că nu există drepturi de proprietate intelectuală care să ne facă imposibil să avem acces la sau să ne uh, facă foarte dificil accesul la codul sursă și am depus un amendament în acest sens. Apoi, am un amendament în legătură cu posibilele riscuri uh, pe termen lung uh, legate de crearea unor computere care sunt mai inteligente decât ființele umane. Știm că e posibil din punct de vedere tehnic acest lucru, însă știm că s-ar putea uh, întâmpla și ar fi foarte bine dacă uh, există cercetări în legătură cu atenuarea uh, sau rezolvarea acestei probleme dacă va apărea, dacă n-a apărut cumva deja. Deci am un amendament și în acest sens. Apoi, am auzit critici bizare uh, la des acestui raport prin niște afirmații nu foarte corecte. Se spune că se dorește acordarea de drepturi umane roboților. Mă rog, puteți uh, vedea ce spune și raportarea, că lucrurile nu stau așa, însă există un punct în raport în legătură cu drepturile de autor. Acolo se vorbește despre dreptul de autor pentru creații ale inteligenței artificiale nu știu, scrierea unui articol, de exemplu. Până și în ziua de astăzi, programele pot scrie ele singure un articol și în înțelegerea europeană a ceea ce înseamnă drepturile de autor, se presupune că e vorba despre reflectarea personalității autorului. Și noi nu considerăm că inteligența artificială a ajuns la punctul în care e rezonabil să se bucure de dreptul de autor. Și am depus un amendament și în acest sens. Cam asta ar fi pentru moment, dar aștept cu interes continuarea muncii pe acest dosar. Mulțumesc, doamna Comodini. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, uh, mulțumiri domnului Delvo și întregii sale echipe, deoarece cred că a fost unul din rapoartele la care a fost o plăcere să muncim. Cred că volumul de muncă alocat uh, poate fi reflectat în întregul raport și consider că din amendamentele pe care le-am depus colegii mei și cu subsemnata, poate că ar fi două sau trei probleme pentru care va fi nevoie de o discuție. Mai întâi, personalitatea juridică, și consider că e o problemă care a fost discutată în reuniunile noastre și audierile organizate. Deci, roboții vor avea sau nu personalitate juridică și dacă da, atunci în ce scop s-ar bucura de uh, personalitate juridică? După cum puteți vedea din amendamentele depuse de colegii mei, E vorba de o serie întreagă de măsuri, de la îndepărtarea sau eliminarea personalității juridice și până la propunerea uh, asistenței pentru analize ulterioare și informații ulterioare în această privință. Apoi a doua chestiune, în legătură cu care au fost depuse amendamente. Și anume, uh, ce se întâmplă cu Uh, securitatea socială, cu sistemul fiscal al statelor membre, odată cu acordarea personalității juridice. Uh, sigur, uh, antevorbitorul meu a spus că roboții vor avea un efect asupra industriilor noastre și în consecință asupra economiilor noastre. Cred că nimeni nu spune că nu va fi așa, însă noi ne confruntăm aici cu o problemă și anume, noi suntem cei mai în măsură să spunem cum ar trebui să arate și ce ar trebui să facă sistemele fiscale și de societate, eh, securitate socială, mai ales când noi propunem să avem o agenție europeană care să aibă printre misiuni și cea de a face propuneri comisiei și instituțiilor europene în legătură cu domeniul roboticii și în legătură cu toate aspectele juridice ale roboticii. Cred că mm, cam astea ar fi cele două probleme principale mm, care au făcut uh, colegii mei să depună amendamente și sigur că le leg cu cea de treia, și anume agenția aceasta europeană, care ar putea și ea juca un rol major în a găsi soluții uh, la aceste două probleme. Mulțumesc! Thank you as well. Mulțumesc și dumneavoastră. Doamna Delvo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor care au depus amendamente și celor care uh, au comentat. Da, la fel ca doamna Comodini, mulțumesc și eu tuturor celor care m-au ajutat redactarea raportului. E o muncă pasionantă și cred că e un subiect de viitor, desigur, și aș mai spune că aici nu dorim să vorbim de uh, chestiuni științifico-fantastice, de romane, de piese de teatru, nu. Nu, îmi place science fiction, îmi place să văd filme, îmi place foarte mult să citesc romane de acest gen, dar în raport dorim să vorbim despre un subiect care e unul de viitor și constatăm că roboții însă sunt deja printre noi, sunt deja alături de noi și fiecare dintre noi, sunt convinsă, disp- spune deja, are deja roboți în casă sau în, în, uh, în apropiere, chiar dacă nu-și dau seama că e vorba de roboți. Deci unul din obiectivele acestui raport era de a stârni o dezbatere și o conștientizare în legătură cu ceea ce se întâmplă chiar în acest moment uh, în prejurul nostru. Constatăm că evoluțiile tehnologice sunt foarte, foarte rapide, mult mai rapide decât credeam eu atunci când am început, am început să lucrez la uh, acest subiect al roboților, acum aproximativ 2 ani. Iată, avem uh, autovehicule autonome care deja sunt uh, pe străzile noastre, drone, dronele care erau cadou cel mai vândut de Crăciun anul trecut, vorbim de lucruri care nu există, așadar. Deci, datoria noastră și obligația noastră, cred eu, e de astăzi e o dezbatere și de a fi uh, vigilenți dacă nu dorim ca lucrurile să se petreacă fără a fi reglementate, fără niște legi care să ne garanteze respectarea propriilor valori și competitivitatea Uniunii Europene, pentru că în acest moment industria noastră este foarte performantă și uh, vă mărturisesc că dacă e să trăim alături de roboți, mai, mai bine să trăim cu roboți europeni decât cu roboți chinezi sau coreeni. Deci, ce se propune, de fapt, e un demers în două trepte. Mai întâi, să vedem ce trebuie reglementat acum, imediat, și cred că chestiunea responsabilității e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm rapid, motiv pentru care noi cerem comisiei să ne propunem un regulament sau directivă și avem acum avantajul că dacă noi propunem anumite principii și reguli, acestea vor uh, putea să-și găsească aplicarea în statele membre înainte ca acestea să-și adopte propria legislație, ceea ce ne-ar obliga să rămânem în urmă și să fugim ca să-i ajungem din urmă. Și o a doua treaptă, noi solicităm Comisiei să supravegheze ce se întâmplă, să aloce mai mult bani cercetării sau să continue oricum să finanțeze cercetarea, or, nu doar uh, cercetarea privitoare la tehnologie, ci și cercetarea privitoare la consecințele pe care acești roboți le vor avea asupra vieții noastre de zi cu zi și uh, să propună Comisia diferite scenarii, pentru că noi, cei de aici, noi nu știm care va fi efectul robotizării asupra ocupării. Sigur, va exista un impact, dar noi nu știm exact care va fi acesta. Deci, cred că e mai bine să fim pregătiți și să studiem care sunt diversele posibilități, de unde decurge întrebarea. Oare într-o zi va trebui să uh, acordăm un statut uh, juridic roboților? Eu nu spun că trebuie să facem încă de astăzi, dar eu cred că trebuie să ne gândim la Uh, argumente pro, argumente contra și uh, unde anume ar putea să joace, uh, unde ar putea să își aducă efecte această personalitate juridică. Apoi trebuie impozitat roboții, că dacă cumva vor dispărea locurile de muncă, atunci cum vom finanța serviciile publice și serviciile de sănătate? E și asta o întrebare pe care trebuie să ne o punem astăzi dacă nu dorim să fim complet luați prin surprindere în ziua în care acest scenariu Deși eu sper că nu va deveni realitate, dar e posibil să devină realitate. Eu nu știu. Și de altfel, experții au prea împărțite. Ce știm însă e că lucrurile de muncă se vor schimba, competențele care vor fi cerute lucrătorilor de mâine vor fi diferite de cele de astăzi. Și e vorba de o provocare uh, față de sistemele noastre educative și e o provocare enormă. Deci cred că trebuie întotdeauna să spunem opiniei publice că ne așteaptă o schimbare foarte mare în lanțul de producție de, al univers, în universul muncii și trebuie să ne pregătim de această schimbare. Și ăsta e obiectivul. Cred că, oricum, toți cred că putem să fim de acord cu acest obiectiv. Noi nu spunem că trebuie o soluție X pentru mâine, ci cerem să fim vigilenți și pregătiți. Asta e una din ideile care stau la baza propunerii de a crea o agenție europeană, o europeană. vedem că alte continente au asemenea agenții sau acum și le înființează și trebuie să avem și noi un interlocutor cu expertiza necesară ca să controleze standardizarea, securitatea, cybersecuritatea. Toate astea sunt provocări enorme. Am văzut recent cu hackerii care au uh, ajuns să paralizeze întregi sisteme atacând tocmai obiective, ob, obiecte care sunt interconectate, deci cred că trebuie să definim standarde de nivel înalt. Va fi una din prioritățile noastre. Deci, iată, astea sunt apelurile pe care le lansăm noi. E o muncă pe care nu Parlamentul o va face, dar putem face presiuni pentru ca această muncă să fie făcută. Nu mă mai lungesc. Vreau doar să vă spun că mă bucur că pot uh, lucra împreună cu coordonatorii, cu raportorii din umbră și cu raportorii din celelalte șase comisii, deci va fi o muncă pasionată, sunt convinsă și sper că vom ajunge la un raport de calitate și la un consens cât mai larg posibil, că dacă dorim să fie transmis mesajul nostru, trebuie să ne bucurăm de o mare majoritate pentru aceste provocări, în vederea provocărilor de zilei de mâine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă. Și vom continua cu punctul numărul 5, uh, analiza amendamentelor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Are cuvântul domnul Sayad Karim, raportorul. Thank you very much, uh, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. La început aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente la acest proiect de raport. Multe dintre amendamente, într-adevăr, întăresc textul și sunt absolut convins că vom reuși uh, să ajungem la un numitor comun în cursul negocierilor pe marginea amendamentelor de compromis. Au existat colegi care spun în amendamentele lor că uh, Principiul uh, subsidiarității și cel al proporționalității se numără printre principiile esențiale la nivel uh, de Uniune Europeană și sunt, uh, după cum spuneam, într- uh, într-o totul de acord cu acești colegi. Sunt uh, de asemenea de părere că Comisia ar trebui să vină cu justificări mai substanțiale în ceea ce privește deciziile luate pe marginea subsidiarității și proporționalității. În ceea ce privește Consiliul pentru subsidiaritate, cred că ar trebui să subliniem rezultatele pe 2014. S-a considerat în 2014 că 32% dintre analizele uh, de subsidiaritate și uh, proporționalitate nu au fost uh, corecte. Nu înțeleg de ce colegii au dorit eliminarea acestei referiri, dar consider că vom reuși totuși să găsim o soluție pentru bunătățirea uh, activităților Comisiei pentru anul 2015. Eu consider că trebuie să tragem la răspundere Comisia și să ne asigurăm că îmbunătățirile sunt puse în aplicare în ceea ce privește evaluările de subsidiaritate și proporționalitate. Acum, în ceea ce privește rapoartele anuale ale Comisiei pe temele acestea, uh, sunt de acord cu colegii care în amendamentele lor uh, susțin că acestea ar trebui să fie mai detaliate, să vină cu argumente mai solide în ceea ce privește subsidiaritatea. Mi-ar plăcea să analizez de asemenea uh, amendamentele cu privire la avizele parlamentelor uh, naționale Uh, avize care se referă și la proporționalitate, nu doar la subsidiaritate. Voi discuta subiectul acesta cu raportorii din umbră. Unii dintre colegi au uh, eliminat uh, propunerea mea conform căreia avizele parlamentelor naționale ar trebui să se ocupe și de proporționalitate, dar au existat și colegi care au fost de acord cu mine. Eu consider că proporționalitatea este de asemenea importantă. Spre exemplu, este clar că unele obligații de raportare în domeniile fiscale au fost uh, disproporționate, în special pentru IMM-uri. Și tocmai de aceea Comisia revizuiește aceste norme. Eu consider că parlamentele trebuie să aibă posibilitatea de a uh, evalua impactul normelor europene asupra micilor uh, companii. Și, pornind de la aceste avize, Comisia Europeană ar trebui să vină cu o proprie analiză pe tema proporționalității. Unii colegi din stânga noastră nu sunt de acord uh, cu propunerea mea de a se demara uh, rapoarte anuale ale Comisiei cu privire la proporționalitate. Consider că este important ca Comisia Europeană să fie direcționată de către noi. Trebuie să atragem atenția asupra proporționalității, pornind de la problemele care s-au uh, regăsit sau uh, au apărut deja în practică. De asemenea, Uh, parlamentele regionale au fost subliniate de către unii dintre colegii uh, noștri. Bineînțeles, în unele state, uh, parlamentele regionale sunt importante, în altele nu. Există colegi, de asemenea, care au fost de acord cu propunerile mele în legătură cu cartonașul roșu și au existat colegi cu privire care au fost de acord cu propunerile mele legate de modificarea Uh, pragului pentru uh, cartonașul galben și cartonașul portocaliu. Voi discuta această ultimă propunere. E clar că cartonașul uh, roșu nu se bucură de o majoritate. Eu cred că majoritatea colegilor pot fi de acord cu propunerile mele în ceea ce privește cartonașul galben și sunt încântată de lucrul acesta. Uh, de asemenea, prelungirea termenului de 8 uh, săptămâni pentru parlamentele naționale care doresc să redacteze un aviz motivat, iată o propunere care se bucură de uh, uh această propunere. Eu veneam cu propunerea de 12 săptămâni. Există colegi care sunt de acord cu lucrul acesta, există colegi care sunt însă împotriva propunerii mele. Probabil că vom ajunge la un compromis. Uh, în ceea ce privește propunerea mea legată de um, analiza subsidiarității și a proporționalității, se pare că formularea amendamentului meu nu se bucură de sentimentul uh, dumneavoastră. În ceea ce privește calendarul, votul va avea loc la finele lunii ianuarie anul viitor, deci o modificare. Între timp, uh, prin urmare, voi avea posibilitatea de a vă aduce la cunoștință amendamentele de compromis și, în cazul în care va fi nevoie, vom organiza de asemenea o ședință a raportorilor din umbră. Vă mulțumesc tuturor celor care ați uh, depus amendamente și vom discuta uh, cu siguranță în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumim la rândul uh, meu, doamna Delvo. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Karim, vreau să-i mulțumesc pentru eforturi. Vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru spiritul de cooperare. Probabil că nu înțelegem la fel uh, principiul subsidiarității și tocmai de aceea am depus o serie de amendamente. Dar am înțeles clar că doriți să ajungeți la un numitor comun Regret însă faptul că se uită un aspect al principiului subsidiarității, și anume, subsidiaritatea spune că uh, deciziile se iau la nivelul cel mai eficient și, uh, de asemenea, spune că deciziile trebuie să fie luate cât mai aproape de cetățeni. Noi, aici, spunem din nou și din nou faptul că uh, Uh, deciziile trebuie să fie luate cât mai aproape de cetățeni, dar uh, uităm uh, de eficiență. Deci, înțeleg necesitatea analizelor de impact, importanța acestora, înțeleg și necesitatea de transparență, trebuie să vedem cum anume sunt aplicate principiile și înțeleg și implicarea parlamentelor naționale, dar vreau să vă amintesc de asemenea că s-au făcut multe deja avizele motivate ne parvin deja, suntem bine informați. Spre exemplu, în ceea ce privește lucrătorii uh, detașați, uh, am observat clar că termenele care stau la dispoziția parlamentelor naționale sunt suficiente, am primit o serie de aviz, avize motivate, deci termenele stabilite nu cred că reprezintă un obstacol pentru parlamentele naționale care vor să intervină dar nu aș vrea să se renunțe la eficiență. Și eu consider că Uniunea Europeană este foarte, foarte lentă, procedurile durează mult și tocmai de aceea nu cred că în cazurile în care considerăm că acțiunile sunt necesare, uh, e uh, normal să oferim posibilitatea prelungirii termenelor sau uh, posibilitatea creierii unor analize de impact. Deci, domnule Karim, sunt dispusă să discut cu dumneavoastră și să ajung la uh, un numitor comun, care însă să ducă la o sporire a eficienței acțiunilor Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim! Nu mai există alte persoane înscrise la cuvânt. Domnul Karim dorește să adauge ceva? Pe scurt, vreau să spun că toți colegii mei, uh, fie că sunt sau nu sunt de acord cu mine, au avut întotdeauna o atitudine proactivă și foarte constructivă. Și uh, comentariile doamnei Delvo dovedesc lucrul acesta. Și vă mulțumesc pentru această atitudine. Eu cred că suntem de acord pe marginea mult mai multor subiecte decât uh, nu suntem de acord și cred că pornind de la această bază putem continua eforturile. Mulțumim. Trecem acum la punctele 6 și 7. Schimb de opinii pe două teme. În primul și în primul rând, schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire și al doilea subiect este uh, referitor la utilizările permise ale operelor pentru aceleași persoane. Dăm cuvântul raportorului și anume domnului Anderson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre propuneri din partea Comisiei cu privire la punerea în aplicare a tratatului de la Marrakesh, tratatul pentru persoanele nevăzătoare. Uh, se dorește prin acest uh, tratat uh, îmbunătățirea accesului la cărți uh, pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Este un acord al Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, un acord ratificat de 30 de țări deja și pus în aplicare de la 30 septembrie. Din păcate, Uniunea Europeană nu poate încă ratifica acest uh, tratat, dar sper că lucrul acesta se va întâmpla cât mai curând cu putință. Nu Parlamentul European e vinovat pentru această întârziere și, <laughs> de fapt, nici Comisia nu e vinovată, trebuie să recunoaștem. Haideți să vedem ce se întâmplă. Avem aici de-a face cu două propuneri de bună calitate din partea Comisiei Europene. Propuneri echilibrate uh, și bune puneri, bune puneri în, în aplicare ale tratatului de la Marrakesh. Eu cred că putem susține aceste propuneri. Este vorba despre un tratat, despre un dosar uh, sensibil și foarte important. Spuneam deja că Uniunea Europeană a întârziat cu ratificarea tratatului și sper că vom reuși, așa, cu puțin noroc, să votăm acest dosar la comisia noastră în martie anul viitor. Dacă am avea și mai mult noroc, am putea vota chiar înainte de luna martie, dar uh, până la urmă uh, luna martie este varianta cea mai probabilă. Dați-mi voie să vă spun că uh, cei interesați de detalii legate de uh, tratatul de la Marrakech și de aceste propuneri vor avea posibilitatea de a lua parte la niște ședințe organizate de către Comisia Europeană. Sper că ele vor fi organizate cât mai curând cu putință. Asta mi-au promis reprezentanții Comisiei. Atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Delvaux! Iau cuvântul în numele domnului Negrescu, care nu a putut să fie alături de noi astăzi. Voi citi uh, cele trimise de el. Uh, VIPO uh, administrează uh, Uh, tratatul de la Mar- Marrakesh, adoptat în 27 iunie 2003. Tratatul uh, cere părților semnatare să ofere uh, excepții în cazul operelor adresate persoanelor nevăzătoare cu deficiență de vedere sau cu dificultăți de citire. Ideea este ca cărțile, cărțile audio sau alte tipuri de materiale să poată fi transferate uh, Uh, între diferite uh, state fără niciun fel de probleme. Aceste norme vor ajuta, într-adevăr, persoanele nevăzătoare uh, să acceseze o serie de opere care fac obiectul proprietății intelectuale sau a drepturilor de autor. Tratatul de la Marrakech va permite schimbul transfrontalier a unor uh, copii într-un format uh, special. Acest uh, schimb transfrontalier uh, va fi făcut între state semnatare ale acestui uh, tratat. Ne referim uh, la cărți, uh, reviste, uh, ziare, uh, cărți audio, etc., uh, speciale pentru persoanele beneficiare. Directiva și regulamentul vor uh, uh, face sau vor reprezenta o respectare a angajamentelor internaționale asumate de către Uniunea Europeană odată cu semnarea tratatului de la Marrakesh. Domnul Negrescu cred că își dorește ca uh, Uniunea Europeană să ratifice acest tratat cât mai curând cu putință, la fel cum și mulți alți colegi își doresc. Și cred că este obligația noastră până la urmă aceea de a face tot ce ne stă în putință pentru ca lucrul acesta să se transforme în realitate. Mulțumesc, mai există alte persoane care s-au înscris la cuvânt curând, dar, domnule Anderson, ne-ați putea da câteva detalii cu privire la calendar? Martie. Indiciile legate de calendar ar fi următoarele. Voi vorbi despre calendarul cel mai realist acum, dacă vom uh, reuși să transmitem la traducere raportul pe, dece- în, pe data de 16 decembrie, atunci pe 7 februarie am putea avea termenul limită de depunere a amendamentelor și asta ar însemna că vom putea vota în comisia noastră pe 22 sau 23 martie. Este un calendar realist și sper că vom reuși să-l punem în aplicare, dacă nu vom avea noroc. Mulțumim pentru aceste informații. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Avem aici un proiect de aviz pe tema coordonării anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass media audiovizuale, având în vedere evoluția realităților pieței. Dăm cuvântul acum domnului raportor, domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prezentul proiect de aviz uh, al comisiei noastre este destinat Comisiei pentru Cultură și Educație. Sunt 8 comisii care sunt uh, în avizare pe această propunere de modificare. Așa cum a spus și dumneavoastră, are un titlu foarte lung uh, această propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului. Ea a fost lansată de mm, Comisia Europeană în data de 25 mai 2016 ca parte a strategiei pentru sau privind piața unică digitală și a accentuat necesitatea unei abordări echilibrate care să asigure racordarea la noile progrese tehnologice în domeniu și stabilirea unui raport egal între, de forțe între vechii și noi actori pe piață. Propunerea de directivă urmărește să modernizeze peisajul media audiovizual și să-l adapteze schimbărilor produse pe piață, în consum și domeniul tehnologic, fie că vorbim de televiziune sau servicii distribuite prin internet și noile modele de afaceri uh, emergente, apreciind că se impune o reanaliză a domeniului de aplicare a directivei 2010 per 13 a Uniunii Europene precum și a naturii normelor aplicabile tuturor actorilor pieței, în special a celor privind promovarea operelor europene și subliniez inclusiv a normelor privind protecția minorilor și publicitatea. În ceea ce privește modificarea directivei, sigur trebuie să fim conștienți de faptul că va avea un impact semnificativ, atât în plan generic și cultural, și aici, din perspectiva diversității conținuturilor audiovizuale, accesibile publicului larg, cât și în plan economic, întrucât va influența în mod cert piața serviciilor media audiovizuale. Ceea ce este important de reținut este faptul că această propunere de modificare a directivei 2010 per 13 a Uniunii Europene a ținut cont de sugestiile Parlamentului European și um, a Consiliului. În mod uh, concret, această propunere de modificare are în vedere următoarele elemente, și anume menținerea și facilitarea principiului țării de origine, liberalizarea comunicărilor comerciale, cum am mai subliniat, îmbunătățirea nivelului de protecție a minorilor și um, interzicerea discursului care incită la ură. Nu în ultimul rând, vorbim de ceea ce înseamnă promovarea operelor europene și consolidarea independenței autorităților de reglementare audiovizuale. În acest uh, context este important de subliniat practic rolul Comisiei pentru Afaceri Juridice și aici trebuie să ne asigurăm asupra câteva chestiuni. În primul rând, să avem de-a face cu un echilibru între competitivitate și protecția consumatorilor, de a facilita accesul la serviciile de conținuturi online și, de asemenea, garanta un nivel adecvat și uniform de protecție a cetățenilor, în special a minorilor, împotriva conținuturilor dăunătoare și a discursurilor de incitare la ură pe internet. De asemenea, cred că la nivelul comisiei noastre trebuie să avem ca și obiectiv uh, respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, care să garanteze practic autorilor și titularilor de drepturi o remunerație echitabilă, precum și încurajarea investițiilor în sectoarele culturale și creative. Nu în ultimul rând, așa cum am subliniat, este nevoie de o responsabilizare a platformelor și a intermediarilor online în vederea unei protecții eficiente a drepturilor de autor, precum și în ceea ce înseamnă ameliorarea protecției minorilor și a blocării conținutului audiovizual discriminatoriu. Cu toate acestea, și aici subliniez acest, acest lucru, este important să avem în vedere și să luăm în considerare faptul că suntem în prezența unei libertăți de exprimare sau libertatea de exprimare este un drept fundamental care nu trebuie să fie utilizat uh, ca pretext pentru a oculta aceste practici. De asemenea, consider că normele introduse sau prin normele introduse uh, în ceea ce înseamnă modificarea, trebuie să se, ne asigurăm de conformitatea legislației uh, naționale cu legislația Uniunii, și cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni în privința principiului proporționalității și a transparenței. Uh, închei prin a sublinia faptul că în contextul extinderii domeniului de aplicare a directivei 2010 per 13 a Uniunii Europene, sunt de părere că nu trebuie să ne îndepărtăm de la unul dintre obiectivele inițiale ale propunerii Comisiei, și anume necesitatea și importanța alinierii serviciilor media audiovizuale atât a celor liniare cât și a celor uh, neliniare. Una peste alta, cred că um, această propunere de modificare uh, va veni și va consolida, dacă vreți, sectorul um, media, atât audiovizual cât uh, și în toate domeniile, atât economic cât și social și cultural deopotrivă. Mulțumesc! Din punct de vedere al calendarului, din păcate avem un calendar să avem termene foarte scurte. Termenul de amendare este 10 noiembrie, ora 16, votul urmând a fi dat uh, la finele acestui, uh, acestei luni, în 28 sau 29 noiembrie, cu mențiunea că votul în Comisia de Fond la cult se va da în ianuarie și de aceea trebuie să avem în vedere un calendar atât de uh, strâns. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mai este cineva interesant? Ana Delvo, nu e nicio surpriză. Nu vreau să monopolizez uh, comisia astăzi, dar vreau să-i mulțumesc domnului Buda. Cred că cu toții salutăm această propunere a comisiei pentru că piața serviciilor uh, audiovizuale și media evoluează rapid și constatăm convergența între televiziune și serviciile distribuite pe internet. Deci trebuia și trebuie să modernizăm legislația. Și aș spune chiar uh, să acordăm un tratament egal celor două. Salut, uh, deci, respectarea principiului teritorialității și uh, promovarea uh, lucrărilor europene, de asemenea și protecția consumatorilor, care este un lucru drag Parlamentului European, protecția minorilor și, evident, trebuie să găsim un echilibru între libertatea de expresie și interzicerea discursurilor instigatoare la ură și a tuturor ororilor rasiste pe care le găsim din ce în ce mai des în media, ceea ce este îngrijorător și trebuie să încercăm să găsim cu adevărat mijloacele necesare pentru a împiedica această cangrenă, dacă pot să-i spun așa. Comunicațiile, comunicările comerciale, eu vreau, să, eu vreau să vă spun că mă deranjează să fiu tot timpul întreruptă de publicitate, dar îmi imaginez că nu putem uh, interzice cu totul acest lucru. Apoi, consolidarea rolului agențiilor de reglementare europene, cred că este un lucru foarte bun. Și eu sunt un pic impresionată de munca pe care trebuie să o fac acum cu avizele altor comisii în ceea ce privește raportul privind robotica și m-am gândit că poate ar trebui să ne concentrăm și asupra competențelor jurii și mă întreb sau îmi pun problema acestei interacțiuni între agențiile de reglementare naționale și având în vedere că vorbim despre o directivă care vizează o armonizare minimă, există întotdeauna riscul ca ceva să fie autorizat într-o țară și interzis în altă țară, iar directiva pre, uh, prevede că un stat membru poate să ia măsuri pentru sau împotriva unui serviciu chiar dacă acest serviciu este într-un alt stat membru. Și atunci uh, am, de fapt, mai multe întrebări decât răspunsuri, dar poate Comisia ne va oferi niște lămuriri suplimentare. În acest caz de legislații diferite la nivel național, cum vor putea statele membre să se înțeleagă între ele? Nu riscăm oare să avem multe conflicte în ceea ce privește jurisdicțiile diferite? Îmi pun de asemenea și întrebarea legată de transparență, pentru că articolul 2 va fi modificat. Și acesta prevede o listă a furnizorilor de servicii media audiovizuale care țin de competența unui stat membru. Și apoi articolul spune că Comisia veghează ca autoritățile de reglementare competente să aibă acces la aceste informații. Și mă întreb dacă această listă n-ar trebui să fie publică. Cu siguranță n-ar trebui să fie secretă. Deci, astfel, orice agenție de reglementare, dar și consumatorii vor avea acces la această listă și vor putea să știe cine este competent pentru ce serviciu în ce stat membru. Cam astea ar fi uh, observațiile inițiale pe care mi le inspiră această directivă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc de asemenea și raportorului. Este un dosar extrem de interesant și în continuare îmi finalizez amendamentele, deci o să fiu succint. Dar dacă există posibilitatea de a face ceva legat de reclame, mai ales reclamele care vizează copiii, cred că ar trebui să facem ceva. Observația mea principală este legată de faptul că ar trebui să avem grijă să nu luăm o decizie care să intre în conflict cu uh, directiva privind comerțul electronic. N-ar trebui să permitem ca acest dosar să fie folosit ca o cale de a introduce răspundere intermediară, așa pe ocolită. Dacă vrem să schimbăm directiva privind comerțul electronic, atunci trebuie să schimbăm directiva privind comerțul electronic. N-ar trebui să folosim acest dosar ca modalitate de a elimina diversele răspunderi intermediare. Deci acesta este unul din domeniile pe care mă concentrez acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Comisiei, doamna Boiș Alonso. Îmi cer scuze dacă v-am pronunțat greșit numele. Nu, e destul de bine, e destul de bine. E una din cele mai bune pronunții pe care le-am auzit în țara asta. Deci mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat cuvântul și mulțumesc și pentru proiectul de aviz. Trebuie să spun că împărtășim această dorință de a găsi un echilibru, ceea ce nu este ușor, între protecția minorilor și a cetățenilor și drepturile fundamentale, în special libertatea de expresie. Deci uh, apreciem că ați înțeles că acest lucru este un efort, că nu e ceva ușor. Și împărtășim uh, punctul dumneavoastră de vedere. Poate câteva clarificări legate de acest proiect de aviz, ca să înțelegeți de ce am mers într-o anumită direcție. Pentru că propunem să introducem un uh, considerent care nu are corespondență într-un articol, din ce văd eu, care să oblige platformele de conținut video să ofere informații legate de conținutul care ar putea afecta minorii. Considerentul există pentru a fi în legătură cu articolul 6b, care este o obligație nouă pe care o propune Comisia, care ar forța uh, Um, posturile de televiziune și uh, cei care oferă conținut online, dar nu și platformele de partajare video, să ne pună la, la dispoziție aceste informații, să existe un semn care să spună aici uh, e violență sau uh, lucruri de genul ăsta. ce deci noi am propus să includem această obligație și pentru platformele de partajare a materialelor video, uh, este pentru că acest lucru ar fi imposibil din punct de vedere tehnic, pentru că pe o platformă avem uh, uh materiale generate de utilizatori, avem milioane de materiale încărcate și ar fi imposibil ca platforma respectivă să introducă în fiecare video produs de cetățeni obișnuiți să introducă, cum spuneam, această, uh, acest avertisment dacă există violență sau uh, altceva. Sunt de acord cu domnul Anderson că trebuie să păstrăm compatibilitatea cu uh, directiva privind comerțul electronic. Și de aceea asta este o explicație. Apoi, pot să-i răspund doamnei Delvo cum vor funcționa lucrurile dacă avem legislații diferite în țara de origine. Asta este situația cu care ne confruntăm deja astăzi. Este o armonizare minimă, dar s-ar putea întâmpla ca țara în care se uh, vede un program să aibă reguli mai stricte. Tocmai de aceea avem în articolul 3 mecanismul de derogare care permite un dialog între statele membre pentru a rezolva aceste probleme. Să spună, uite, pentru mine e foarte important. Și avem asta pentru protejarea minorilor E foarte important și acest lucru se întâmplă deja astăzi și în majoritatea cazurilor lucrurile se rezolvă. Deci de cele mai multe ori posturile de televiziune spun bine o să-mi adaptez uh, programele. Dacă nu funcționează, atunci să găsesc soluții alternative. Noi am încercat să îmbunătățim acest mecanism și să implicăm și grupul de agenții de reglementare, pentru că ei aplică directiva asta în fiecare zi. Și Înțeleg că nu înțelegeți de ce avem o diferență între serviciile lineare și non-lineare. Pentru serviciile lineare, pentru a aplica acest mecanism de, um, de derogare, ar trebui să avem trei încălcări. Și o să vă explic de ce e tratament diferit. Dacă ai o, un post de televiziune, poți să vezi dacă un program conține instigare la ură sau nu. Și atunci este o încălcare. Asta s-a întâmplat odată. Dacă mai e încă un program, atunci au a doua încălcare, a treia încălcare și așa mai departe. La platformele privind video la cerere, programul este acolo tot timpul și depinde cât de des privești cetățenii uh, privesc acest program pentru a ști câte uh, încălcări uh, sunt. Și ar fi foarte dificil să numărăm câte încălcări au fost. Pentru că în momentul în care a apărut această încălcare, această încălcare rămâne pe internet uh, la infinit. Înțeleg amendamentul, dar ăsta este motivul pentru care am făcut uh, lucrurile așa cum le-am făcut. În ceea ce privește celelalte observații, Vreau să vorbesc și despre motivul pentru care ar fi foarte dificil pentru uh, Comisie în acest sistem de derogări în care ai un stat membru care notifică Comisia că aici există încălcări și am vrea să avem o derogare. Dacă această notificare este incompletă, Comisia nu poate face nimic. Și vorbim aici despre o libertate fundamentală. Vorbim despre suspendarea unei libertăți uh, fundamentale a libertății de expresie. Deci pentru a lua o decizie cu o notificare incompletă, așa cum propuneți noastră, este foarte dificil. Și noi am fost de uh, nenumărate ori în situația în care am primit uh, notificări incomplete și n-am putut face nimic statele membre sunt cele care trebuie să finalizeze aceste notificări. Cam acestea ar fi elementele principale. Există o derogare de la o libertate fundamentală. Da, într-adevăr, aici lucrurile sunt un pic neclare și am vrea să ne consultăm cu agențiile de reglementare. Ați propus ca ERGA să pregătească avize în loc să ofere avize. Nu, nu înțeleg exact, trebuie să adopți un aviz. Există niște reguli, un regulament de procedură pentru ERGA care, să, care le permite să adopte aceste avize. Deci aici nu înțelegem foarte bine formularea, dar poate ne scapă nouă ceva. Cam asta ar fi și aș vrea să îi răspund și doamnei Delvo, care a sugerat să deschidem această listă. Noi suntem perfect de acord. Nu este în propunere pentru că ne-am gândit că asta ar fi util pentru agențiile de reglementare. Dar cu cât mai multă deschidere și transparență, cu atât mai bine. Deci dacă propuneți să avem o listă deschisă, noi n-am fi împotrivă. Mulțumesc! Thank you as well. I do not see any... Mulțumesc, nu văd să mai dorească cineva să vorbească. Atunci, am finalizat acest punct și cu permisiunea dumneavoastră, doamna Țvievca a solicitat ca punctul 12 să fie discutat acum. Este o informare scurtă în ceea ce privește delegația în uh, Grecia. Deci, domnul Țvievca, aveți cuvântul. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję też za tę drobną zmianę w agendzie. Mulțumesc domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru că ați avut amabilitatea să acceptați cererea mea de a modifica ordinea de zi, că trebuie să plec, însă voi reveni. Uh, dar acum vă ofer câteva informații în legătură cu vizita noastră în Grecia, împreună cu profesorul Cris Agună, pentru că delegația noastră a fost compusă doar din uh, noi doi, subsemnatul și domnul Crisogonos. Uh, ceea ce ne face să reflectăm și la misiunile care se vor desfășura pe viitor, că nu e foarte bine că doar doi membri ai Comisiei Jurii să se deplaseze în Grecia. Deși uh, anunțul prevedea că vor participa 5 persoane, erau așteptate 5 persoane. Programul însă a fost uh, unul foarte bine pregătit de către secretariatul nostru, foarte bogat. Deci chiar uh, regret sincer că uh, Eh, doar noi am participat la această vizită și că s-a redus numărul de participanți. Ne-am deplasat în Grecia, în, eh, în ajunul unor mari transformări care sunt prevăzute în Grecia pentru a ieși din criză și pentru a lua cunoștință de modul în care funcționează sistemul eh, juridic din Grecia. Uh, și am avut un schimb de opinii cu profesorii de la Universitatea din Atena în ce privește noul cod de procedură civilă care este în curs de adoptare, ceea ce a făcut uh, și obiectul uh, întrevederii noastre cu Ministrul Justiției și cu membrii Parlamentului Elen uh, în mod concret, membrii două comisii cu care ne-am întâlnit în uh, clădirea Parlamentului Elen. E vorba de discuții foarte interesante. Am uh, văzut abordări foarte diverse în funcție de diversele grupuri politice în ce privește adoptarea acestui nou cod de procedură civilă. De asemenea, am avut o întâlnire foarte interesantă în cadrul unei noi instituții elene, și anume Registrul Funciar, E vorba de o nouă instituție, că ă, înainte nu exista în sistemul juridic elen, ceea ce m-a surprins foarte mult, pentru că ă, se pare că un registru funciar este absolut necesar pentru orice fel de tranzacție imobiliară. Dar se pare că anterior nu așa stătea lucrurile în Grecia. Uh, aceste întâlniri au avut deci loc la Atena, apoi eh, ne-am deplasat în orașul Halkidia, unde am avut întrevederi cu eh, magistrați, eh, cu magistrați din de la tribunalul din orașul Halkidia. Acolo am fost singur, pentru că domnul profesor Crisogonos a trebuit să participe la o conferință importantă la Universitatea sa din Salonic. Deci, am discutat cu magistrații în legătură cu condițiile de funcționare a magistraților, problemele, apoi funcționarea sistemului juridic în Grecia, problemele, lipsurile cu care se confruntă, dar și uh, plusurile. Apoi, uh, am mai abordat și alte teme la întâlnirile noastre cu reprezentanții asociațiilor juriști, asociației juriștilor din Grecia uh, în același uh, oraș Halkidica. Iar mâine, la reuniunea noastră, vom avea alături de noi reprezentanții acestei Asociația Juriștilor Elen și i-am prezentat să fie, i-am, mă, mă invitat să fie alături de noi mâine ca să vadă cum se desfășoară lucrurile noastre la Parlamentul European și să vedem cum putem uh, eventual să-i asistăm pe practicienii din sistemul juridic. Așadar, o vizită foarte utilă care ne-a permis să ne facem o idee uh, mult mai precisă în legătură cu funcționarea sistemului juridic elen, că e mult mai util să ne facem o, totdeauna o idee la fața locului. Alexander, în numele secretariatului nostru, a pregătit această vizită și îi mulțumesc și vă rog, uh, dacă doriți să citiți raportul acestei misiuni, dau cuvântul celui Costas ca să ne ofere și el informațiile sale. Thank you, Chairman, and, uh... Thank you, Tadeus. Mulțumesc, domnule eh, președinte, mulțumesc, Tadeus. În ce privește vizita din, în Grecia, a fost o vizită foarte interesantă, eh, probabil pentru toți participanții, care au fost doi. Eh, sigur că Există scepticism în Grecia în legătură cu nou cod de procedură civilă e mult scepticism. Acest cod uh, a intrat în vigoare acum câteva luni doar și nu avem încă destule experiențe pentru că a fost introdus foarte recent, însă oricum, în general, uh, din mediul universitar, uh, din mediul practicienilor, avocați, magistrați, au fost exprimate multe critici, din cât am putut eu să-mi dau seama. Uh, și aș dori doar să remarc faptul că, în opinia mea, problemele sistemului uh, uh, de drept civil elen nu pot fi rezolvate prin, doar prin uh, reforma regulilor de procedură civilă. Principala problemă e că Grecia are un număr foarte mare de avocați. Vorbim poate de peste 40 de mii de avocați care practică în Grecia la o populație de 11 milioane. E poate de, vorba de cel mai mare procentaj uh, pe cap de locuitor în Uniunea Europeană. Și faptul că există un uh, atât de mare număr de avocați face să se creeze un volum mare de muncă pentru instanțele din uh, din uh, Grecia. Chiar dacă e mare și numărul magistraților, mm, pur și simplu nu pot face față numărului de dosare într-un termen rezonabil de timp. Așadar, eu consider că ar fi de dorit ca Ehm, să putem face, să, să, mă scuzați, să se poată înăspri condițiile de intrare în barou, să fie examene mai stricte, ca ehm, cu timpul să fie redus numărul de avocați la o cifră care să semene mai mult cu media în Uniunea Europeană. Însă, bun, pentru asta va fi nevoie de timp și sigur că pentru orice fel de reformă într-o societate e nevoie de timp ca, uh, ca noua lege să funcționeze. Cam atât. Vă mulțumesc. Mulțumim. Mm, nu văd să aibă vreun membru vreo întrebare, deci putem continua. Mulțumim, domnule Zvivca. Continuăm cu punctul numărul 10. E vorba de un proiect de aviz raportul privitor la, privitor la aplicarea directivei 2004 eh, 113 a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Raportor este domnul Maștalca. care astăzi este reprezentată aici de domnul Crisogonos, care îl locuiește. Deci, domnul Crisogonos, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnul Maștalca lipsește din motive de sănătate și mă, m-a rugat să vă prezint eu avizul privitor la documentul Consiliului, eh, privitor la principiul egalității de tratament între bărbați și femei ce privește accesul și furnizarea de bunuri și servicii. Comisia de Resort este FEM, domnul Maștal care evaluează efectul directivei din 2004, 2004 pe 113, prin care se implementează sistemul de egalitate de tratament de bărbați și femei în accesul la și furnizarea de bunuri și servicii. Domnul Maștal spune că toate statele membre l-am văzut să transpună directiva în uh, sistemul juridic național, dar încă mai sunt probleme în ce privește până în aplicare efectivă. Printre aceste probleme, domnul Maștalca, Maștalca funcționează uh, înțelegerea prea restrictivă a noțiunii de bunuri și servicii, câteodată justificări neclare și prea generale a inegalității de tratament între bărbați și femei și protecția insuficientă a femeilor pe durata maternității și pe durata sarcinii. O altă problemă ar fi lipsa de conștientizare în ce privește conținutul și implicațiile directivei. În concluziile sale, raportorul face apel la statele membre și Comisia să uh, sporească conștientizarea privitoare la conținutul directivei și solicită Comisiei să lanseze un studiu privitor la implementarea directivei și să facă o evaluare a impactului uh, unor servicii noi și inovatoare oferite prin economia colaborativă privitoare la accesul eh, la și furnizarea de bunuri și servicii dintr-o o perspectivă de egalitate de gen. Domnul Maștarca mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare și așteaptă cu interes comentariile acestora. Mrs. Esteras? Mulțumesc, doamna Esteras. Sí. Buenas tardes. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Maștalca care a făcut un efort foarte important și uh, asistenții săi au făcut un efort important ca să ia legătura cu toți raportorii din umbră, ca să ajungem la un consens, ca să nu există discrepanțe. Uh, Purtătorul de cuvânt a explicat-o foarte bine, e vorba de transpunerea acestei directive din 2004 ca egalitatea de tratament între bărbați și femei să se producă în toate sectoarele, nu doar în anumite dintre acestea, și există discriminări uh, din motive de sex, din motive de maternitate, de asemenea, ceea ce înseamnă că e necesar să luptăm împotriva hăr- hărțuierilor și la discriminarea în ce privește o, uh, și uh, contra discriminării în ce privește oferirea de bunuri și servicii. Articolul 4.5 e poate prea restrictiv și e punctul de conflict în ce, în ce privește punerea în aplicare, pentru că e prea, apoi e prea generic și prea uh, pro-definit, oricum obiectul, obiectivul este unul uh, prioritar pentru instituțiile europene, și anume egalitatea de tratament între bărbați și femei, și uh, cele 28 de state membre au efectuat transpunerea, însă uh, trebuie să se facă mai multe pentru a exista o egalitate de gen nu doar la locul de muncă, ci și, după cum spuneam, în toate sectoarele vieții. Deci, eh, textul nu prezintă probleme. Mulțumim raportorului și asistenților domnului Maștrac. Eh, Mr. Marinho Pinto. No, Marinho Pinto. Eu gostava de sublinhar aqui um aspecto que tem a ver... Mulțumesc și vreau să subliniez un aspect ce ține de principiul egalității eh, formale. În chestiunea egalității de gen, eh, noi trebuie să eh, ne punem problema un, unei egalități care se inspiră din însuși principiul egalității. Deci trebuie să tratăm în același mod uh, ceea ce este egal și trebuie să tratăm diferit ceea ce nu este egal. Acum, între bărbați și femei există o diferență în dezavantajul femeilor. Și pentru asta, deci, e nevoie de o discriminare pozitivă, deci un tratament mai favorabil în cazul uh, maternității pentru că multe femei care doresc să fie mame riscă să piardă locul de muncă și să nu mai reușească să găsească alt loc de muncă. De aceea, pentru a-și menține uh, locul de muncă, multe femei adesea renunță la a avea un copil. Și această situație este de dreptul dramatică în anumite țări și trebuie să o combatem cu măsuri de discriminare, prin măsuri de discriminare pozitivă. E esențial, deci, să avem o legislație care să prevede cote, să prevadă cote de uh, ocupare pentru femei în uh, firme private. În uh, țara mea, în Portugalia, principala bancă privată nu a angajat femei, deoarece se rămâneau gravide sau, mă rog, puteau să rămână gravide. Și uh, toate astea la sfârșit, de la sfârșitul anilor 80 până la sfârșitul anilor 90 și chiar la începutul secolului 21 și o astfel de situație inadmisibilă. Deci ar trebui să impunem sectorului privat măsuri de discriminare pozitivă. Deci firmele să uh, uh, ia măsuri de discriminare pozitivă uh, ajutând femeile, deci pentru o inegalitate pozitivă, deci acordând femeilor acele condiții care să le uh, permită să-și dezvolte propria personalitate de femeie, inclusiv uh, să dea naștere unui copil, fără ca să fie obligate adesea, ca adesea să renunțe la locul de muncă. Și trebuie să începem cu instituțiile publice, însă pentru că instituțiile publice trebuie să dea un exemplu în ce privește egalitatea de gen. De exemplu, tribunalele, uh, instanțele din Portugalia, uh, în uh, cadrul uh, judecătorilor din Portugalia avem o majoritate de femei în rândurile magistraților, însă la Curtea Supremă uh, avem o subreprezentare a femeilor în Portugalia. Deci uh, e nevoie de o uh, acțiune prin omisie, ca să spunem așa, pentru a adopta principiul constituțional al nediscriminării în funcție de gen. Reconsagrar alterações. Trebuie să adoptăm măsuri pozitive pentru a putea opera acele modificări legislative care să ne permită să impunem acest principiu uh, și firmelor private. Ok, Thank you very much. There's no other... Mulțumesc. Uh, n-am mai cerut nimeni cuvântul. Deci continuăm cu punctul numărul 11. Uh, e vorba de uh, discutarea amendamentelor la avizul privitor la controlul registrului și componența grupurilor de experți ai Comisiei. Raportarea este doamna Kaufmann. Ja, recht herzlichen Dank, Herr äh, Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte pot să fiu subcintă. Am uh, primit 27 de amendamente. Majoritatea dintre acestea, în special cele ale domnului Buda, echilibrează textul. Ele se concentrează pe problema transparenței și, uh, în special, pe problema echilibrului uh, din sânul acestui, acestor grupuri de experți. Sper că săptămâna aceasta vă voi putea transmite amendamentele din compro- de compromis. Bineînțeles, vreau să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră uh, pentru ajutorul pe care mi l-au oferit. Există trei amendamente 25, 26, 27 care introduc uh, considerente în uh, raport. Uh, din, din motive formale, bineînțeles, nu le putem accepta, vă amintesc uh, regulile. Votul ar trebui să aibă loc pe 29 noiembrie. Cred că vom reuși să votăm raportul atunci, vom reuși cu siguranță să ajungem la amendamentele de compromis dorite. Mulțumesc! Thank you for this information. Mulțumim pentru această informație. Nu pare să dorească cineva să ia cuvântul. Domnul Bud. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, doar o chestiune care ține de fondul uh, amendamentelor vis-a-vis -vis de ceea ce înseamnă uh, mecanismele de sprijin care se acordă grupurilor de experți. Unii colegi au pus sau au inserat în amendamente nevoia unui sprijin financiar. Noi am mers pe varianta de a nu insera forma de sprijin financiar uh, a acestora, lăsând doar sprijinirea, uh, mă rog, la modul general, pentru că de foarte multe ori aceste forme de sprijin pot să îmbrace alte forme decât neapărat o formă financiară. Și asupra face aceste chestiuni rog pe colegii mei să aibă în vedere aceste considerente, că de fapt nespecificând acolo în mod expres sprijin financiar, lăsăm posibilitatea să fie atât sprijin financiar cât și alte forme de sprijin. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim, doamnă Kaufman. Mulțumesc, uh, da, aveți dreptate, putem discuta subiectul acesta. Motivul introducerii acestui sprijin posibil financiar ar fi următorul – am putea avea reprezentanția unor uh, com- companii mici sau IMM-uri în cadrul acestor grupuri de experți. Și în timpul respectiv, iată, acești angajați ar trebui să renunte, renunțe la activitatea în companiile în care lucrează și ar trebui să fie oarecum despăgubiți. Cam asta ar fi, uh, acesta ar fi motivul pentru care uh, făceam referire la acest uh, sprijin financiar. Dar într-adevăr aveți dreptate. Important este ca cei care iau parte la grupurile de experți să poată într-adevăr să ia parte la ele, să li se faciliteze această participare. Now. The, the last point for today's meeting is item... Trecem la punctul 30, ultimul uh, de pe ordinea de zi al ședinței de astăzi, dar avem nevoie de domnul Crisoconos pentru punctul 30. Nu, punctul 13, îmi cer scuze. Punctul 13 este vorba de. deci punctul 13 a fost amânat cererea de ridicare a imunității lui Roland Pașcaș. Haideți să-l așteptăm, să-l mai așteptăm, să mai așteptăm puțin, să vedem dacă aflăm uh, ceva despre domnul Crisoconos și despre posibilitatea ca el să ni se alăture. Okay, uh, we don't have any information. Nu știm nimic despre domnul Chris Ogonos. Prin urmare, ne regăsim mâine la ora 10. La ora 9 va începe ședința coordonatorilor. Vă mulțumesc pentru prezența la ședința din după amiaza aceasta.